Pan Przewodniczący. Președintele. Panie i panowie, bardzo proszę, przystępujemy do... Doamnelor și domnilor, începe sesiunea de voturi. Vă rog să luați loc cu toții. Vă propun să începem. Primul subiect, doamnă Intfeld, în legătură cu regulamentul. Da, mulțumesc, domnule președinte. O intervenție foarte scurtă, stimați colegi. Am ascultat discursul uh, președintelui uh, Uniunii Africane, uh, a fost un eveniment important. Și fac o solicitare